Good uh, afternoon, early evening. Can I ask everybody who's in the room to take his or her seat? Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc. Vreau să salut toți reprezentanții Parlamentelor Naționale precum și eventual și desigur pe membrii Parlamentului European. De asemenea, bun venit lui Damir Mateliam, în dreapta mea, aflat aici, și uh, domnului vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională și uh, fonduri europene din Parlamentul Croat. El va fi copreședinte alături de mine și va trage concluziile și, întâlnirii de astăzi. De asemenea, îi salut pe reprezentanții Parlamentului din Monten- Muntenegru uh, prezenți uh, la acest schimb de opinie. După cum știți, am vrea să discutăm astăzi modul în care putem face din bugetul european în următorul CFM 2021-2027 mai potrivit ca să facă față provocărilor globale cu care ne confruntăm. Este un subiect uh, arzător și știu, credeți, credeți, cred că știți cu toții asta, dacă nu cumva să plecați de pe planetă, cred că este cel mai arzător subiect în Europa în ultimele săptămâni. Președintele Consiliului European Charles Michel a publicat o nouă versiune a propunerii CFM uh, vinerea trecută la, și va avea loc în a, uh, a, joia aceasta, deci peste două zile, o ședință a Consiliului un summit al Consiliului dedicat acestui subiect din nou. Deci discuția noastră are loc pe uh, fondul acestor discuții interinstituționale uh, extrem de intense, deci nu cred că ar fi un moment mai bun să avem uh, această discuție. Vă reamintesc de asemenea că în timpul alegerilor europene anul trecut, cetățenii au cerut Uniunii Europene să acționeze pentru a face față provocărilor cu care se confruntă Uniunea și nu trebuie și nu putem să-i uh, dezamăgim. Pentru a lupta cu schimbările climatice, Comisia a publicat uh, Pactul uh, Ecologic și Mecanismul de Tranziție Justă, care să facă din Europa prima economie neutră din punct de vedere al climatic până în 2050. Dar în propunerea bugetară pe care avem, fondurile pentru acest obiectiv sunt luate de la alte programe la fel de importante, cum ar fi, printre altele, Horizon Europe, Agricultură și Erasmus+. Plus. Asta este greu de acceptat, dacă nu cumva chiar inacceptabil. Nu poți să-l uh, dezbraci pe uh, Petre ca să-l îmbraci pe Pavel. Alte provocări, de asemenea, sunt foarte presante. Revoluția digitală, șomajul, competitivitatea structurilor noastre economice, și uh, instabilitățile politice și uh, migrația. Totuși, uh, cifrele prezentate până acum în, în propunerea domnului Charles Michel sunt o mare dezamăgire pentru Parlamentul European. Propunerea este în mod clar mult sub ce este necesar și sub ce merită cetățenii europeni, adică un buget realist care să-i ajute să facă față provocărilor acestora și multor altora. Uh, în propunerea actuală, uh, procentajul general uh, din PIB pentru următorul CFM ar fi în mod substanțial redus față de cel curent pentru cele 27 de state membre. În ciuda responsabilităților uh, pe care le avem și chiar și în condiții de creștere economică de șapte ani. Pe de altă parte, bugetul, structura bugetului trebuie modernizată. Până acum, singura sursă se bazează pe contribuțiile naționale și pe seama contribu- defini- contribuțiilor naționale, bazat pe procentul din produsul național. Uh, schimbările propuse de președintele jean Michel uh, reprezintă totuși o deschidere, um, pentru că pentru prima dată după 40 de ani se vor introduce noi categorii de resurse proprii, dar acum e mai degrabă de o mișcare simbolică decât de o schimbare adevărată. Abolirea uh, rabaturilor trebuie de asemenea să fie asigurată pentru a avea mai multă corectitudine și transparență. Aș vrea să subliniez că aceste noi resurse proprii nu sunt de fapt impozite europene. Sistemul acesta va continua să se bazeze pe un acord uh, obligatoriu de împărțire a veniturilor între statele membre, pe baza deciziilor uh, privind resursele proprii ratificate de Parlament și care vor continua să funcționeze în uh, mediul fiscal. Cum putem face o diferență? Ce se întâmplă? Cum putem face față celorlalte megaputeri de, din lume? Cred că Europa poate fi considerată un fel de proces de uh, uh, creare efectului de pârghie pentru economiile naționale, ca să creștem competitivitatea în domenii în care cooperarea între statele membre și uh, instituții europene duce la rezultatele cele mai bune. Există economii de scară pentru anumite activități și pentru anumite tranzacții, unde, într-adevăr, dimensiunea este un avantaj și nu un dezavantaj, Europa nu trebuie să se substituie parlamentelor naționale și suveranității acestora. Bugetul Europei este, înainte de toate, un, invest, un buget de investiții. Fiecare țară beneficiază de valoarea adăugată adusă de acesta, chiar și așa numiții contributori neți. Încercând să facă economii pe termen scurt, statele membre riscă să pună în pericol valorile europene pe termen mediu și lung. Știu că adesea opiniile care sunt exprimate în ședințele de Consiliu, ale Consiliului European, nu sunt neapărat cele împărtășite de parlamentarii naționali și de aceea sunt nerăbdător să avem acest schimb de opinii cu noastră ca reprezentanți aleși direct ai cetățenilor la nivel uh, național, dar și european, și să vedem cum putem face ca bugetul să se potrivească mai bine nevoilor economiilor naționale și europeană și să facă față provocărilor cu care ne confruntăm și care încă ne stau în față. Dați-mi voie, înainte să începem uh, discuțiile, să vă spun care sunt uh, regulile pe care va trebui să le respectăm ca să nu depășim uh, timpul și să fim, să avem o ordine. Deci se va lua cuvântul în felul următor. Mai întâi de toate, vreau să subliniez că Întâi de toate, ne vom, uh, vom face toate eforturile ca să ne asigurăm că avem cât mai mulți participanți care pot să se exprime. Uh, dat fiind numărul mare de participanți, vă rog să înțelegeți că după prezentările paneliștilor, pe care de asemenea vom, le vom uh, păstra în niște limite temporale, cel mai probabil nu va fi posibil astăzi ca toată lumea să ia cuvântul. De aceea vă rog frumos să nu depășiți în intervenții două minute și aveți ceasul pe, uh, pe ecran, veți avea ceasul pe ecran. În funcție de evoluția discuțiilor, ar putea să trebuiască să reducem și mai mult acest timp. Pe uh, birourile noastre veți găsi cartonașe cu care puteți indica faptul că doriți să luați cuvântul. Dacă într-adevăr doriți să luați cuvântul, vă rog să completați acest cartonaș și să-l dați uh, Uh, uh, colegilor noștri uh, care sunt în sală și asta se aplică și membrilor parlamentului Naționale și membrilor Parlamentului European. În general, vom încerca să împărțim timpul de vorbire după următoarea formulă. Doi membri ai Parlamentelor Naționale urmați de un membru al Parlamentului European și tot așa. După ce am spus asta, aș vrea acum să dau cuvântul, am bucuria să dau cuvântul domnului Matelian, care să preia uh, și să facă uh, să preia uh, prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul sesiunii avem șase vorbitori sau șase prezentatori, cum doriți. Primul este domnul Ian Olbricht, co-raportor pe cadrul financiar multianual. Așadar, domnule cuvântul, aveți cuvântul 5 minute doar. Mulțumesc. 5 uh, minute nu e rău în Parlament, ca timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a împărtăși cu uh, colegii invitați din Parlamentele Naționale uh, idei despre activitatea noastră. Vreau să vă reamintesc că tot pachetul CFM constă din câteva elemente și cred că este important să înțelegem că dezbaterea nu e despre un singur element, ci despre toate. Mai întâi e despre ce a spus, ce a descris uh, președintele nostru și anume regulamentele CFM. Deci care sunt banii din buget, care sunt principalele elemente, principalele politici care vor fi finanțate, construcția bugetului, mecanismele interne și elementele funcționale ale bugetului. Asta e una. În al doilea rând e vorba de resursele proprii și colegii vor explica acest lucru în detaliu. Și în al treilea rând, cele peste 40 de regulamente care sunt legate de coeziune, transport, programul Horizon și așa mai departe, și care sunt gestionate de uh, raportorii din Parlament și în al patrulea rând este aspectul legat de statul de drept toate acestea se bazează pe decizia uh, unanimă a Consiliului Uniunii Europene, deci nu Consiliul European, ci Consiliul Uniunii Europene și decizia unanimă cere de asemenea acordul Consiliului și Parlamentului. Al doilea element care este diferit și pe care îl vor uh, explica colegii e legat de resursele proprii. Procedura este diferită. Regulamentul privind diferitele politici sunt bazate pe co-decizie. Deci poziția Parlamentului este foarte puternică, sau destul de puternică, și o manifestăm prin negocieri. Iar în al patrulea rând e vorba de regulamentul privind statul de drept, noul regulament privind statul de drept care este propus de comisie. În ce privește primul, pentru că sunt co-raportor uh, cu doamna Marșul la, uh, la primul, la CFM, uh, În uh, mandatul anterior, noi am prezentat poziția Parlamentului în legătură cu ce considerăm noi că ar trebui să fie bugetul pentru Uniunea Europeană, ținând seama de Brexit, ținând seama de noile priorități și de presupunerea că am vrea ca Uniunea Europeană să rămână la același nivel, fără britanici. Dacă vrem să rămânem la același nivel, fără britanici, e foarte clar că financiar vorbind, există un gol care trebuie umplut. Și dacă vrem să menținem Europa la același nivel, acest gol trebuie umplut. Ori printr-o contribuție națională mai mare, ori prin resurse proprii, ori tăind anumite politici, anumite domenii. Deci acum este o dezbatere politică ca să hotărâm ce vrem de la Uniunea Europeană. Vrem să păstrăm Uniunea la același nivel, asta cere mai mulți bani din cauza Brexitului, sau vrem să reducem bugetul Uniunii Europene? Propunerea pe care avem pe masă și pe care a descris-o domnul președinte arată foarte clar că președintele Consiliului European Charles Michel, după discuțiile bilaterale, pentru că, să înțelegem, nu e vorba de ideile lui, ci de, e rezultatul unor întâlniri bilaterale și a unor încercări de a găsi un compromis cu toate statele membre. Deci propunerea lui merge spre reducerea bugetului Uniunii Europene, pentru reducerea ambițiilor și a acțiunilor Uniunii Europene. Asta e foarte clar. De aceea, acum, poziția negociatorilor CFM este că suntem gata să respingem această propunere, pentru că noi credem că această abordare reprezintă o reducere a activității Uniunii Europene. Putem să arătăm acest lucru, să ilustrăm prin diferite programe, desigur, pentru că bugetul, un buget mai mic are drept consecință mai puține cheltuieli pe programe concrete și când vezi propunerea președintelui Consiliului European, nu e o propunere generală, ci o propunere cu tăieri foarte concrete, pe politici foarte concrete. De exemplu, la apărare, 50% controlul frontierelor, 35% aproximativ. Cercetarea are tăieri, uh, coeziunea, cultura, așa mai departe. De aceea, poziția noastră astăzi este foarte clară și cred că ce încercăm noi să facem în Parlament este să cooperăm cu toți raportorii și să avem o poziție cât mai coerentă a Parlamentului în toate grupurile politice. Și până acum, până acum, avem o poziție foarte consolidată a Parlamentului care va apăra ambițiile Uniunii Europene, acțiunile Uniunii Europene, domeniile în care Uniunea Europeană acționează. De aceea, în acest stadiu al negocierilor, noi vom spune nu acestei propuneri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Olbrich, mulțumesc pentru intervenție și pentru că ați respectat uh, timpul acordat. Al doilea vorbitor, doamna Margarida Marcuș, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, o să vorbesc în portugheză. Vreau și eu, în primul rând, să mulțumesc, uh, înainte de toate, uh, și să reamintesc importanța acestui tip de uh, reuniuni pe care îl avem acum aici, ca să facem schimb de opinii între parlamentarii naționali și cei uh, europeni. Am spus-o și înainte, cu ocazia altor reuniuni. Am avut uh, ocazia să fiu de partea cealaltă a baricadei. Am mai fost aici la Bruxelles. Acum reprezint Parlamentul țării mele. Situația este foarte importantă, mai ales în ce privește dezbaterea privind CFM-ul. Și, de fapt, uh, după cum se poate vedea și uh, după intervenția domnului Olbricht, situația nu e deloc ușoară. Din potrivă, eu aș spune că e chiar foarte dificilă. Totuși, trebuie să ne punem de acord asupra poziției Parlamentului European. De fapt, uh, ultimul lucru pe care vrea să-l facă Parlamentul European este să fie chemat să gestioneze o frumoasă, între ghilimele, criză interinstituțională. Așadar, acum suntem la începutul acestui nou ciclu instituțional, când avem un nou Parlament, un nou președinte al Consiliului European și o nouă Comisie Europeană. Și acest uh, nou ciclu instituțional începe cu această provocare fundamentală, extraordinară, adică nevoia de a uh, reîmprospăta, de a crește și a reface încrederea cetățenilor uh, europeni în Uniunea Europeană. Cred că aceasta este prima provocare și apoi rolul pe care Parlamentul European ar trebui să-l joace în mod unitar. Și e suficient să ne gândim la scrisoarea de săptămâna trecută a celor patru lideri ai principalilor familii politice reprezentate în Parlamentul European. Înainte de toate, noi vrem să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni, pentru că noi am fost aleși de cetățenii europeni. Prin urmare, trebuie să știm uh, care sunt așteptările acestor cetățeni față de Parlamentul European. Și vă dau un exemplu. Lupta cu schimbările climatice a fost uh, o temă foarte puternică în campania electorală în toate statele membre UE. Apoi, tranziția digitală, care trebuie să fie o tranziție justă, care nu trebuie să lase pe nimeni în urmă și nu, să nu ducă la noi uh, disparități și inegalități. Chiar și această temă a existat în agenda electorală a tuturor uh, statelor europene. Apoi, convergența Uniunii Europene e o convergență uh, însoțită de coeziune, mobilizarea tinerilor să participe la politică, o mai bună cunoaștere a Europei. Toate aceste lucruri se regăsesc în agenda noastră politică, de aceea avem această ambiție față de bugetul Uniunii Europene și din acest motiv Uh, trebuie să spunem că acest uh, buget, acest proiect de buget care ne se prezintă acum, nu este suficient. După părerea noastră, toți liderii europeni, fie că e vorba de statele membre, uh, dar și Comisia Europeană și președintele Comisiei și Consiliului, atunci când vorbesc de ambițiile și prioritățile pentru Uniunea Europeană, par să fie complet de acord uh, cu prioritățile Parlamentului European, exprimate de Parlamentul European. Dar atunci când încep să traducă acele priorități în cifre uh, bugetare, în alocări bugetare, brusc se îndepărtează foarte mult de aceste priorități de posibilitatea de a le respecta. De aceea, încă o dată trebuie spus că prin acest proiect de, acest proiect de buget noi nu putem să-l acceptăm. Nu cerem neapărat uh, un, un alt uh, buget, dar credem că trebuie o mai ma- nu trebuie neapărat uh, o mai mare participare a statelor membre, dar pe altă parte înțelegem faptul că participarea statelor membre este cea care este, dar bugetul trebuie, poate fi totuși crescut prin resurse proprii, prin crearea de noi resurse proprii și în felul acesta nu ar fi afectat cetățenii, nu ar fi penalizat cetățenii și în felul acesta am putea și să respectăm obiectivele climatice ale Uniunii Europene. Și mă gândesc la lupta cu schimbările climatice, la uh, lupta cu uh, proliferarea uh, deșeurilor din plastic, uh, la uh, emisiile de, uh, de gaze cu efect de seră, dioxid de carbon și alte, alte provocări Uh, și sunt și alte lucruri care pot fi rezolvate folosind piața, beneficiile pieței interne. Unii ar putea fi un impozit pe tranziția, pe tra- tranzacțiile financiare sau un impozit uh, pe sectorul digital, deci există soluții. Așadar, trebuie să orientăm aceste resurse proprii către obiectivele politice pe care le avem de îndeplinit. Asta dorim, de fapt. Dorim să aprobăm un buget, un cadru financiar multianual care să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021, dar nu putem să o facem cu orice preț și în orice condiții. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Marcuș. Ați depășit 35 de minute. I-ați luat 35 de secunde domnului Olbricht, dar e în regulă. Mergem mai departe. Uh, următorul vorbitor este Jose Manuel Fernandez coraportor pe resurse proprii. Vă rog, domnule Fernandez, aveți cuvântul 5 minute. Mulțumesc, vei vorbi în limba franceză. Avem un buget mic. Cu un buget mic vrem să facem totul. Dar avem un buget care o, are o valoare adăugată enormă. Vom repeta și vom tot repeta faptul că toate instituțiile, toată administrația Uniunii Europene cheltuie mai puțin de 1% din buget. 83% din buget este dedicat investițiilor și se dorește o Europa geopolitică care să răspundă unor obiective pe care dacă uh, le facem în comun, avem nevoie de mai puțin bani decât dacă lucrăm fiecare separat, fiecare stat membru. Uh, ce această veche politică, politica tradițională, este o greșeală. Dar uh, Asta e la fel de modernă ca și politica agricolă comună și politica de coeziune. Deci uh, trebuie să nu uităm că avem noi provocări pe care trebuie să le învingem și pentru asta avem un buget din care 87% vine de la statele membre, venit uh, uh, național brut și TVA și numai restul uh, Uh, este uh, reprezentat de uh, taxe vamale. Trebuie să evităm conceptul de just retur și formula I want my money back, vreau banii înapoi pe care ar putea o spune orice ministru de finanțe. Și să nu uităm că Germania și Franța au între ele cam 38% din cheltuieli. Asta ce înseamnă? Două state membre reprezintă aproximativ 38%. Asta evident că le dă forță într-un buget în care trebuie să o terminăm cu această distinție între contribuabil neți și beneficiar neți. Toată lumea beneficiază din acest buget. Trebuie să spunem adevărul cetățenilor și dovada este un studiu care spune că fiecare stat membru, chiar dacă n-ar fi să primească nimic din bugetul ăsta, ar avea beneficii enorme numai datorită existenței pieței unice europene. Dar știm că uh, statele și primesc bani și după aceea sunt state membre care au uh, compensații, acel așa numit uh, rabat. Deci trebuie să ne uităm la problema încasărilor bugetare. Noi ajungem la o cifră care nu e căzută din cer. 1,3% din PIB-ul brut. Cu asta trebuie să finanțăm bugetul european. Cu un principiu care cred că suntem toți de acord. Cine nu plătește, trebuie să plătească. Și asta ce înseamnă? Că marile companii digitale trebuie să plătească. Și asta e în discuție. Propunerea lui Charles Michel uh, în ce privește resursele proprii este, merge pe calea cea bună, e în direcția cea bună, contrar uh, restului propunerii privind CFM-ul. Merge pe calea cea bună pentru că deschide posibilitatea de a avea o taxă pe plastic, de a avea Uh, venituri din sistemul de comercializare a emisiilor cu gaze de efect de, seră, cu efect de seră și uh, să se creeze noi uh, resurse proprii, uh, cum ar fi cea despre care tocmai am vorbit, resurse rezultate din impostarea marilor întreprinderi digitale. Asta ce înseamnă? Că trebuie să apărăm cu toții acest efort de armonizare și ar fi posibil acest lucru. În Uniunea Europeană, fraudă și evaziunea fiscală pe an cauzează pierderi echivalente cu șapte ani de buget. Deci este incredibil. Și evident, trebuie să facem un efort ca să evităm să mai punem o povară suplimentară pe cetățeni și trebuie să mai fim conștienți de un alt lucru. Suntem în lume singurul parlament unde ne, care se pronunță asupra cheltuielilor și unde nu avem niciun cuvânt de spus în ce privește veniturile. Deci veniturile sunt uh, decise la Consiliu în unanimitate de către statele membre și plus o altă uh, unanimitate care trebuie să fie dată de ratificarea fiecărui Parlament Național. De ce am spus? Ca să avem forță și putere în aceste negocieri, ar trebui să putem să ne dăm consimțământul pe CFM numai și numai dacă obținem un acord privind resursele proprii. Și acest acord nu poate să însemne pur și simplu doar noi resurse proprii. De exemplu, amenziile, nu știu dacă știți, amenziile sunt un venit clar din politica de concurență, dar ele sunt ap aparent venituri, pentru că ele nu sunt venituri, ele vin la buget într-un an. Și în anul următor se întorc în buzunarul fiecărui stat membru în funcție de contribuția fiecăruia proporționale, deci proporțional cu uh, contribuția bugetară a fiecărui stat membru. Asta mi se pare inadmisibil. Un alt lucru, dacă vrem uh, simplificare și închei, trebuie să o terminăm cu aceste rabaturi, cu aceste compensații financiare pentru statele membre și compensații la compensații și, de exemplu, în ce privește taxele vamale, cred că e prea mult. Statele membre iau 20% din aceste taxe. Deci își uh, iau cam mult pentru aceste... 10% uh, ar fi un nivel suficient. Mulțumesc. Thank you, Mr. Fernandez. Uh, Mulțumesc, domnule Fernandez. Și acum doamna Valerie Haier, coraportor privind resursele proprii. Doamna Haier, vă rog, aveți cuvântul. 5 minute. Merci, euh, je suis heureuse de participer. Mulțumesc, îmi face plăcere să fac parte din această dezbatere care vrea să arate colegilor că bugetul european în diferitele sale componente, venituri și cheltuieli poate să vină în slujba politicilor europene, permițându-ne să facem față și provocărilor. Pentru că aceasta este, nu tema discuției noastre de astăzi. Dacă facem un pas înainte și privim către diferitele cadre financiare, fiecare dintre ele a slujit cel puțin unei politici. 91-93 piața internă, apoi până în 99 ecopiața economică și monetară, 2006 marea extindere, până în 2013 continuarea extinderii și strategia de la Lisabona și apoi următorul o creștere durabilă și inteligentă. După părerea mea, următorul cadru financiar multianual ar trebui să susțină două strategii, printre care tranziția ecologică va trebui asigurată suveranitatea și uh, diversitatea alimentară, un program spațial uh, care să ne permită nouă europenilor să, mm, să uh, concurăm uh, la nivel internațional cu alte state. Apoi va trebui să ne asigurăm că cheltuielile noastre sunt cu adevărat benefice și asta nu doar prin intermediul unor programe precum Life și Horizon, ci prin intermediul tuturor cheltuielilor în baza acordurilor de la Paris. Însă, așa cum spunea José Emanuel, nu doar cheltuielile contează și veniturile se pot înscrie într-un demers al răspunsului afirmativ la provocările care ne stau înainte la plan, pe plan internațional. Combaterea materialelor plastice, de exemplu. Statele trebuie să verse bugetul european 80 de centime, 80 de cenți sau poate un euro, încă nu s-a stabilit uh, rata, per, kil, de, pe kilogram de plastic nereciclat produs în fiecare țară. Dincolo de aspectul legat de noile resurse, iată un instrument care vine într-adevăr în sprijinul strategiei antiplastic pe a, a Comisiei, care susține mediul și oceanele noastre și la care participă bugetul european. Ne-am dorit de asemenea, așa cum s-a spus, o integrare a schimburilor de um, cote de emisii de dioxid de carbon. Mecanismul acesta va fi un uh, instrument extraordinar. Uh, Mâine, când uh, se va pune în aplicare, și când vom putea să, îl, să, să stimulăm să fie aplicat și de către statele membre pentru ca mediul să nu mai fie poluat, pentru a evita și scurgerile de carbon care fac probleme întreprinderilor noastre. Iată instrumente de reale de suveranitate în contextul globalizării. Mai sunt și alte resurse, resurse de suveranitate de asemenea, o impozitare justă a celor care beneficiază de piața internă, se vorbește însă de norme, de reguli, trebuie să vorbim și de valori. Cultura aceasta a contribuției la bunăstarea societății, care necesită măsuri pentru a consolida echitatea. Nu o să mai vorbesc de amenzi și de alte cele, Mă voi uh, limita la încă doar două lucruri legate de cutia de negociere prezentată de Charles Michel săptămâna trecută. și, desigur, mă voi îndrepta în aceeași direcție precum colegul Jose Manuel. În sensul că da, și eu cred că mergem în direcția cea bună. Adevărul este că Charles Michel a făcut o treabă excelentă de consolidare, inclusiv a poziției Parlamentului European, de care a luat uh, calcul, de care a luat seama. Uh, și lucru care este foarte bun. Dar în ceea ce privește resursele proprii, când uh, dăm puțin la o parte uh, stratul superficial, ne dăm seama că e mult loc de mai bine. Să ne aducem aminte contextul. De ani de zile Parlamentul insistă pe resursele proprii. Tot de mulți ani Parlamentul insistă pe eliminarea acestor risturne, pe eliminarea acestor compensări. Ori vinerea trecută ni se, mi se propune o nouă resursă proprie legată de plastice, dar însoțită de o risturnă, de un rabat. Sigur că este o, ea are o, o, o, asta prezintă o problemă. O a doua chestiune, după cum spunea și José Manuel, Se vorbește de introducerea unor noi resurse proprii în cadrul nou, noul cadru financiar multianual, dar într-o formulare extrem de vagă și insuficientă din punctul nostru de vedere. E necesar un angajament clar și constrângător din partea statelor membre că vor introduce în viitorul CFM noi resurse proprii. E un lucru important pentru că dacă lucrul acesta nu se spune negru pe alb în text clar și constrângător, ne putem aștepta ca reforma să apară peste 20 de ani. Mă voi opri aici și sper că am reușit să vă arăt că uh, viitorul CFM va trebui să fie un instrument în sprijinul suveranității. Mulțumesc! Mrs. Hayer, uh, uh, and we still Mulțumesc foarte mult, doamna Aie. Tot la limba franceză rămânem acum. Vom da cuvântul unui număr de doi delegați din Franța. Sorry? Yes. Okay. We will give the floor uh, to Mr. Jean-François Rapin, Finance Committee from... Jean-François Rapin, din partea Senatului francez. Jean-François Rapin, aveți cuvântul. Puteți să spuneți și puteți să pronunțați și mai bine. Mă numesc Rapin. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, dragi colegi, viitorul CFM va determina ambițiile și obiectivele pe care ni le vom fixa pentru până în 2027. Uniunea Europeană este acuzată de inerție, pe de-o parte, și de a fi originea tuturor relelor. Avem în vedere un buget care uh, dorește să se bucure de un sprijin în unanimitate. Asta este o miză majoră și nu va fi deloc ușor. Parlamentele naționale trebuie să-și poată face auzite vocile. De la începutul negocierilor, Senatul francez a adoptat mai multe rezoluții europene, dintre care ultima datează din 11 februarie, care își propun să formalizeze propunerea noastră în ce privește proiectul de cadru financiar multianual înaintea summitului excepțional din 20 februarie. Comisia Europeană a făcut o propunere de buget 2021-2027 de 11% din venitul național brut, o propunere care creează disparități uriașe între politicile Uniunii Europene. Practic, Comisia Europeană dorește să consolideze creditele alocate noilor priorități, cercetare, securitate, controlul frontierelor sau Erasmus. Franța e de acord cu finanțarea acestor priorități care sunt menite să răspundă diferitelor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Însă, Comisia Europeană a propus și tăieri bugetare importante din politicile tradiționale, cum ar fi politica agricolă comună și politica de coeziune, unde creditele de angajament au scăzut cu 15, respectiv 10%. Senatul Franței și-a exprimat ferm poziția față de aceste tăieri bugetare de mai multe ori de la începutul acestor negocieri. Refuzăm să considerăm că finanțarea noilor priorități politice conduce la o ierarhizare a uh, intențiilor Uniunii Europene care ar duce ca PAC și politica de coeziune să fie, să fie trecută printre politicile vechi, așa cum s-a spus mai devreme. De-al minteri, Comisia a propus, în cadrul financiar multianual, o eliminare totală a acestor rabaturi, acestor risturne. Noi considerăm că aceasta trebuie să fie o prioritate pentru a stabili cheile de repartizare a contribuțiilor naționale în mod corect. Politica, președinția finlandeză propusese anul trecut uh, o propunere de cutie de negociere pe care o considerăm profund nesatisfăcătoare, mai ales în ce privește fondul pentru apărare, unde se, reduce o, unde se propune o reducere la jumătate, și Aș dori acum în fața dumneavoastră să îmi exprim o convingere puternică. Ceea ce nu vom aplica la nivelul Uniunii Europene va trebui obligatoriu să aplicăm la nivelul fiecărui buget național, mai ales în domenii strategice cum ar fi cercetarea și inovarea, dar și apărarea. Reala valoare uh, adăugată europeană reprezintă ceea ce putem face la nivel național, dar în mod mai puțin pertinent și eficient decât unindu-ne forțele la nivel european. Cât privește, de exemplu, politica spațială, Știm cu toții cât de importantă este reușita unor proiecte cum ar fi Galileo și Copernicus, care în prezent ne oferă o anumită formă de autonomie și independență în acest domeniu. Însă ecuația bugetară e complicat de rezolvat retragerea Regatului Unit, unul dintre contribuitorii principali la bugetul Uniunii Europene, reprezintă o pierdere de resurse estimată la circa 10 miliarde de euro aproximativ. Pare în acest context dificil să reducem pe termen scurt contribuțiile naționale pentru finanțarea Uniunii Europene. Cât privește Franța, contribuția s-ar crește cu 7 miliarde de euro pe an dacă propunerea Comisiei Europene ar fi adoptată și aproximativ de 9 miliarde de euro dacă s-ar stabili cheltuielile la 1,3% din uh, VNB-ul european, așa cum uh, se spunea în Parlament mai devreme. Senatul francez dorește un buget mai ambițios decât cel din actualul CFM, un buget mai orientat către noile priorități, rămânând în același timp și realist în vederea menținerii finanțelor publice. Senatul francez și-a exprimat regretul pentru lipsa de ambiție a instrumentului bugetar în ce privește convergența și competitivitatea. Cu toate că obiectivul stabilizării bugetare în zona euro încă nu se bucură de consens, Franța și-ar fi dorit un instrument cu o capacitate bugetară mai mare. În contextul retragerii Regatului Unit, adoptarea viitorului CFM este mai importantă decât un simplu exercițiu bugetar. Trebuie făcut un, un exercițiu de introspecție față de ceea ce așteptăm noi de la Uniunea Europeană și față de uh, gradul de încredere pe care îl vom acorda pe viitor. Uh, thank you, Mr. Uh, and... Mulțumesc, domnule Rapin. Și ultimul vorbitor, domnul Andre Beneșic, președinte al Comisiei privind afacerile europene din Camera Deputaților din Parlamentul Cehiei. Domnul Benecic, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Mi-am pregătit prezentarea în limba cehă, așa că voi trece la limba mea maternă dacă nu vă deranjează. Dragi colegi, aș dori să vă spun că în ultimii ani Brexit a fost uh, cuvântul cheie în astfel de reuniuni în care se vorbește de provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană. Brexit este într-adevăr o provocare majoră în materie de securitate, de politică spațială. Pierdem 25% din capacitatea militară și circa 40% din cheltuielile pentru dezvoltarea în domeniul securității și al tehnologiilor de apărare. Sunt și alte provocări majore menționate în propunerea CFM Brexit este nu doar una dintre ele, Brexit este și o oportunitate, declanșând eforturile Uniunii Europene de a se moderniza. Uniunea Europeană ar trebui să fie mai bine sprijinită prin noul CFM, iar modernizarea nu este un obiectiv în sine. Dacă analizăm liniile bugetare separate ale CFM, rezultă clar de aici că Uh, creditele uh, pentru susținerea uh, Uniunii Europene de a deveni un actor global sunt extrem de importante. Va un, un buget de 9 ori mai mare pentru digitalizare, de două ori mai mulți bani pentru programele de schimb de studenți, de trei ori mai mulți bani pentru protejarea frontierelor externe și pentru politicile de azil și migrație, 50% mai multe resurse pentru cercetare, dezvoltare și inovare și un buget care își dorește să prezinte, să, să stabilească, să alocem 40% mai mulți, mai mulți bani pentru securitate. Iată, deci, prioritățile acestui buget, deosebit de importante, inclusiv pentru țara mea, Cehia, pentru care ar fi un lucru mai interesant și important decât poate pentru alte țări, pentru că noi suntem în acel grup de state membre intitulat Grupul Prietenilor Coeziunii. În Uniunea Europeană sunt cele 10 state cele mai industrializate din lume, din lume și cu toate acestea suntem la o răscruce. Trebuie să continuăm oare așa cum am procedat până acum, să profităm de fonduri dintr-un buget european inovator sau să folosim resurse din, propriile noastre, din propriul nostru buget pentru dezvoltare. Kdo ví, Eh, něco o založení Evropy. Politica noastră Politicile, politica de coeziune trebuie folosită, pentru că, după cum știm din istoria Uniunii Europene, aceste politici s-au dovedit importante și utile nu doar pentru economie, ci și pentru valoarea lor politică și pentru sprijinirea valorilor europene, motiv pentru care eu susțin uh, programul președinției croate, care încearcă să ofere echilibrul just între continuarea politicilor tradiționale pe de o parte, dar și pe de altă parte stimularea eforturilor de a face față noilor ne nevoi. Securitatea și prosperitatea pot merge mână în mână. Uniunea Europeană e un garant al stabilității, constituind uh, un cadru de securitate pentru uh, statele membre. Sigur, NATO trebuie să rămână principalul garant al uh, apărării colective, dar Uniunea Europeană poate veni în completarea eforturilor NATO, mai ales prin capacitatea sa de gestionare a crizelor și prin garantarea stabilității în țările aflate în criză. Noi avem 10 uh, participanți la misiunile de apărare cu uh, un număr important de civili și de trupe militare în Europa, în Africa și în Orientul Mijlociu. Foarte adesea, Uniunea Europeană este aceea care, însărcinată de, chiar de ONU sau de guvernele locale, pentru a se ocupa de gestionarea anumitor crize. Forțele militare europeană însumează 1,5 milioane de persoane. 1,5 milioane, iar suma cheltuită pentru asta este cu siguranță o sumă foarte mare, așa încât e clar că nu suntem deloc neînsemnați. Și acum important e să vedem cum putem face ca lucrurile să funcționeze mai bine, cum putem face ca Uniunea Europeană să fie mai, să aibă o, o voce mai puternică. Trebuie să colaborăm cu NATO, cu ONU sau cu Statele Unite. Și salutăm în acest sens linia bugetară pentru mobilitate militară, care reprezintă factorul de descurajare, de descurajare necesar, mai ales, mai ales în flancul estic. Uniunea Europeană vrea să aloce 6,5 miliarde de euro pentru această linie bugetară. Eu consider că, dacă așa stau lucrurile, asta este una dintre manifestările cele mai semnificative de bună colaborare cu NATO accentul pus pe inovare este fără îndoială un lucru care se regăsește, se reflectă în pactul ecologic. Noi vrem să devenim un continent neutru până în 2050 din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și pentru a atinge obiectivul acesta, cercetarea, inovarea trebuie finanțată într-un mod mai generos. De asemenea și transformarea echitabilă trebuie să fie prioritizată. Pentru Cehia, care este o țară puternic industrializată, important este ca orice obiectiv ecologic să fie însoțit de inovare și în acest sens Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate în context internațional. Un exemplu, Uniunea Europeană nu va avea de câștigat dacă se va ocupa de toate aceste lucruri de una singură, pentru că uh, va exista fenomenul de scurgeri de carbon către China și mediul ca urmare va avea de suferit. Mulțumesc! De acum, domnul Domogoi Milošević din Croația are două minute la dispoziție. Vă rog! Mulțumesc! Înțelegem foarte bine că finanțarea Uniunii Europene și bugetul este un lucru foarte important pentru toate statele membre, indiferent dacă acestea sunt contribuitori sau beneficiari nați. Reducerea fondului de coeziune pentru țările beneficiare crește scepticismul și uh, invers, uh, dacă ar crește banii pentru coeziune, ar crește euroscepticismul în țările contribuitoare nete. Oricum ar sta lucrurile, Banii trebuie cheltuiți înțelept și asta înseamnă pe produse și servicii cumpărate din bani europeni și care să fie realizate de întreprinderi cu sediul în Uniunea Europeană și să-și aibă origine aici. Apoi accentul pus pe convergență, în special pentru statele membre care se află cu, în, care au populație, populația cea mai îmbătrânită, uh, și de unde au plecat tinerii, cei, uh, oamenii cei mai tineri și competenți, uh, cei mai energici către statele membre vechi. Problema migrației interne este foarte importantă, cu consecințe politice majore pentru unele state membre. Emigrația este un fenomen dramatic și are un fenomen dramatic pentru țările Balcanilor de vest. Cred că trebuie să acționăm mai rapid și mai inteligent și nu în cele din urmă, în discuțiile noastre, trebuie să fim atenți la coloana vertebrală a Uniunii Vertebrale, la toate statele membre și la, la, din, din toate statele membre și anume la IMM-uri. Trebuie văzut cum o, un, o parte mare din banii publici merg către uh, uh, partea privată mai degrabă decât publică și cum sunt folosiți acești bani în special pentru IMM-uri. E important ca în următorii ani IMM-urile să devină mai puternice, creative și avansate tehnologic și deci mai competitive la nivel internațional. Mulțumesc foarte mult! Uh, next is uh, Mrs. Annelien van Bossat, Belgium. Doamna Nelin Van Borsat din Belgia urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, voi vorbi în limba noastră comună, a mea și a dumneavoastră. Îmi face plăcere să revin în Parlamentul European, deși acum sunt uh, parlamentar în Parlamentul Belgiei, aș vrea să mă refer în mod esențial la trei lucruri. Mai întâi, este important ca aici să nu existe niciun fel de vulnerabilizare, de slăbire a, participa- a participării statelor membre. Acestea trebuie să țină seama, desigur, de retragerea Regatului Unit și cu atare trebuie să-și întărească contribuțiile la bugetul european. Apoi, în ce privește veniturile din taxele vamale, pentru o regiune comercială cum este Flandra, acestea, de exemplu, sunt foarte importante, sunt un subiect extrem de important. Și Știți bine că ne gândiserăm să trecem de la 10 la 20% din partea care ar trebui să fie asigurată de statele membre. Cred că ar trebui să rămână așa. O a treia chestiune. Statele membre trebuie să profite de, sau Uniunea Europeană trebuie să profite de ocazie pentru a-și reforma anumite instrumente, de exemplu, fondul de tranziție justă care s-a creat în contextul uh, pactului ecologic. Senzația mea este că n-am ținut uh, cont de impactul Brexit asupra anumitor regiuni. Aș dori ca funcționarea acestui fond să fie revizuită și ajustată corespunzător pe viitor. Va fi necesară o repartizare mai echitabilă a mijloacelor și, din punctul nostru de vedere, e greu de înțeles că 40% din bugetul Uniunii Europene se îndreaptă tot către politica agricolă comună. E greu de înțeles așa ceva. Bun, am înțeles, agricultorii se vor afla în dificultate unul dintre ei. Bun, am înțeles, e importantă agricultura. Dar vorbim acum deja de mari exploatații agricole industrializate care nu mai au nevoie chiar așa de tare de bani ăștia. De aceea ar trebui să fie plafonate fondurile pentru politica agricolă comună și banii ar trebui să fie utilizați mai, de, mai, de, mai de, degrabă în direcția uh, inovării. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul unui deputat din Portugalia, domnul Moniz. Important, antes de definir... Mulțumesc, domnule președinte. Este deosebit de important ca înainte să stabilim bugetul să ne gândim la niște strategii este important să avem o Europa coerentă și această Europa coerentă nu poate să-și uh, joace pur și simplu uh, coeziunea. Gândiți-vă la zonele ultraperiferice. Există încercări ca acestea să fie excluse încă de la bun început și tranziția justă nu ar putea să se îndeplinească. În plus, în ceea ce privește aceste zone ultraperiferice, trebuie să reținem că granițele pentru cofinanțare, deci limitele acestea, reducerea contribuției la UE, va afecta tocmai acele regiuni care se confruntă deja cu uh, dificultăți în a se apropia de media comunitară. Deci, uh, practic, ar fi izolate odată în plus. Și vreau să mai atrag atenția asupra unui aspect uh, foarte important care are legătură cu necesitatea de a promova ceea ce, de fapt, uh, se întâmplă în domeniul cercetării și a inovării. Acest lucru este important astfel încât IMM-urile să preia un rol de conducere în evaluarea uh, tranziției digitale și a pactului ecologic și pentru a crea un spațiu european potrivit pentru cercetare și, de asemenea, pentru a spori potențialul pieței unice. Trebuie neapărat să atrag și atenția asupra faptului că este vorba aici despre poziții strategice. Aceste poziții strategice nu pot fi uh, făcute în uh, detrimentul altor politici, cum ar fi cea agricolă sau cea de coeziune. Trebuie să se găsească noi resurse, noi surse de finanțare. De aceea, ă, strategiile consacrate nu trebuie puse sub semnul întrebării, iar noi va trebui să ă, jucăm un rol de lider la nivel mondial în continuare. Vă mulțumesc! Domnul Lewandowski. Mulțumesc! Bugetul european nu poate fi văzut ca un paliativ la toate relele europene, pentru că este un buget mic, 2,5% din venitul total, din cheltuielile totale din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, este un buget de investiții cu un leverage important. În al doilea rând, discutăm despre cum uh, să abordăm provocările globale prin CFM. Dar ceea ce se va întâmpla vineri nu are nimic de a face cu provocările de la nivel global, nici cu acestea, nici cu uh, viitorul Europei. Liderii europeni trebuie să facă, să ia decizii pragmatice, calculând riscurile și văzând că și luând în considerare marja între uh, plusuri și minusuri. Parlamentul European nu se găsește într-o poziție prea confortabilă. Trebuie să aștepte și să vadă ce se va întâmpla și face acest lucru încă din mai 2018. Așteaptă și observă ca președintele Michel să se îndrepte mai degrabă către contribuabil decât să adopte o poziție apropiată de cea a Parlamentului. Dar dacă vineri, sâmbătă, va fi să se întâmple un miracol, o încercare uh, este clar că nu a fost suficientă, poate că uh, două încercări uh, vor fi suficiente, ei bine, Parlamentul European se va găsi sub o presiune foarte mare. Va trebui să ajungă la o înțelegere, pentru că nu mai are suficient timp la dispoziție. Deci va fi o înțelegere de genul take it or leave it. Ultima oară, Parlamentul a adăugat numai flexibilitatea. Ultima oară, când Parlamentul a crescut valoarea și volumul a fost în 2007-2013 uh, cu 3,5 miliarde de euro nu a fost un, uh, o sporire importantă, nu a fost atât de mare, dar mă aștept la multă presiune care să fie făcută asupra Parlamentului sub pretexte precum uh, time, timpul, um, faptul că contribuabilii așteaptă, au așteptări de la noi. Deci vor veni vremuri frustrante cu, pentru noi, chiar dacă va fi să se întâmple un miracol. Mulțumesc, domnul Massimo Garavagua, Italia. Yeah. Caravaglia își cere scuze președintele. Grazie președinte, în Italia. Mulțumesc, domnule președinte, vă vorbi în limba italiană. Am trei întrebări foarte simple. Atunci când lipsesc resursele, primul lucru pe care îl face este să reduci costurile. Aș vrea așadar să vă întreb, din acel spending review, cât veți avea de câștigat în, aici, în interiorul instituției dumneavoastră? Apoi, a doua întrebare, a doua problemă. Când, când suntem într-o criză, nu poți să te duci la statele contribuitoare nete și să le ceri o creștere a contribuției lor. Într-un moment de criză așa ceva nu se face, asta e evident. A treia problemă. Cât privește uh, această aceste reforme fiscale ale Uniunii Europene, care nu sunt tocmai uh, așa ceva. Vorbiți, de exemplu, de taxa pe materialele plastice, dar e vorba de anumite tipuri de materiale neprocesate. La noi avem, la nivel guver guvernamental în Italia, un astfel de o astfel de taxă pe producerea de plastic, pe factorii de producție a plasticului ca materie primă, ceea ce a dus o prăbușire în sector de 7,5% și așa va fi pe întregul an. Deci efectul este negativ prin urmare, efectul va fi mai mare de pe urma prăbușirii uh, producției decât câștigurile din taxe. Deci această taxă va avea un efect negativ și este un gest stupid pe fond. Și ultima problemă, simplificarea. De ce nu v-ați gândit niciodată să simplificați foarte mult acest buget? Până la urmă, dacă sunt foarte mulți contribuitori neți, Nu poți să aștepți de la ei să vină cu banii și apoi Parlamentul să ia deciziile cu resursele proprii. Oh. Thank you. Next is Mr. Adam Kalus. Mulțumesc, domnul Adam Kalus din Republica Cehă. Uh, thank you, Mr. Chairman, uh, for, for... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi și eu uh, în limba mea maternă, în cehă. Doresc să prezint și eu și să susțin poziția Republicii Cehe și să subliniez că viitorul uh, buget trebuie să fie unul echilibrat. Atât uh, noile cât și vechile uh, politici trebuie să fie promovate în continuare și să fie finanțate suficient. Se poate să nu se facă reduceri în defavoarea politicilor tradiționale. Este important ca politica de coeziune să fie dotată corespunzător, de asemenea și politica agricolă comună și condițiile uh, de implementare trebuie să fie de asemenea finanțate corespunzător. Prietenii coeziunii își doresc, bineînțeles, ca finanțarea să rămână la același nivel ca în prezent. Politica de coeziune a arătat că prin ea relațiile între state se îmbunătățesc, dezechilibrele se uh, mai uh, micșorează și că investițiile sunt bune. De aceea, competiția trebuie promovată în continuare, iar dacă mijloacele financiare ar fi reduse, atunci acest lucru ar fi contraproductiv, iar pentru Republica Cehă de-a dreptul inacceptabil. Cum uh, ar putea să fie folosite, folosiți banii la modul ideal? Ei bine, acest lucru poate fi făcut numai dacă statele membre pot să decide ele însele care să fie investițiile care să fie făcute prioritar. Iar dacă ar putea să fie transferați bani din diferitele fonduri către coeziune, de asemenea, din Fondul pentru Dezvoltare Rurală, ar fi foarte bine, pentru că noi sprijinim voluntariatul, baza această de a voluntariatului și în ceea ce privește convergența externă ar trebui să existe niște limite pe care să le putem stabili uh, noi ca state. Bugetul trebuie să fie corect, transparent și eficient. Și țările mai puțin dezvoltate nu pot fi defavorizate în niciun fel. Acestea se confruntă în prezent cu multe dificultăți și au probleme în a atrage fonduri pentru noi domenii. Îl, îi solicităm și solicităm președinției croate să preia rolul de arbitraj, de intermediar, astfel încât aceste obiective să poată fi atinse. Mulțumesc, Sabin Tile din Franța. Merci, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum ați înțeles foarte bine și cum au arătat și colegii care au vorbit înaintea noastră, pentru Franța suveranitatea europeană este o noțiune foarte importantă. Uitându-ne peste propunerea de buget, constatăm că sunt multe tăieri, multe reduceri bugetare pe teme ce ar contribui tocmai la suveranitatea noastră și care sunt inacceptabile de exemplu, pentru piața unică, inovare și spațiul digital, de exemplu. În ciuda discursului în favoarea investițiilor, în favoarea cercetării și a tehnologiilor viitorului, acest fond, această rubrică bugetară, continuă să slujească drept marjă de manevră. Apoi, uitându-ne peste reducerile fondurilor europene pentru politica agricolă comună și pentru politica de apărare. Toate acestea sunt subiecte care, după cum, așa, după cum s-a spus, sunt priorități pentru a susține suveranitatea europeană. Ori asistăm practic la două filosofii. Sunt state membre care nu doresc o creștere a bugetului și care preferă un buget fix și se străduiesc ca prioritățile să se adapteze acestui buget și alții vor să pornească de la priorități și să le finanțeze pe acestea, să găsească o finanțare corespunzătoare pentru acestea. Avem o decizie foarte importantă de luat, majoră, și trebuie analizată metoda de finanțare, dar ne uitând de legătura cu bugetele statelor membre. Cred că nu putem să disociem bugetul Uniunii Europene de bugetele statelor membre, cred eu. Cred că trebuie să menținem o legătură strânsă între acestea două. Doamna Bonfrisco. Doamna Ana Bonfrisco. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia de mai multe ori să să iau cuvântul în cursul uh, lucrărilor comisiei noastre pentru a arăta preocuparea majoră pe care ar trebui să o aibă Uniunea Europeană cu privire la situația geopolitică. Și, apropo de asta, ar trebui să ne concentrăm pe principalele activități economice și deci pe buget. Tocmai acesta este motivul pentru care considerăm că o reducere a finanțării pentru politica agricolă comună a Uniunii Europene este extrem de periculoasă, pentru că noi considerăm că aceasta ar putea să devină uh, una dintre elementele de, unul dintre elementele de urgență prioritare la nivel internațional și deci și la nivel european. Însă în acest buget, ceea ce ne îngrijorează cel mai mult, și aici trebuie să găsim un punct de echilibru în ce privește noile resurse, sunt acele resurse unde Uniunea Europeană și-ar, s-ar, putea gândi să uh, intervină cu noi impozite. Noi suntem extrem de potrivnici acestei idei, pentru că ar trebui să ne aplecăm printr-un proces de reflexie, așa cum uh, spuneau colegii din Parlamentul Ceh, asupra un, coeziunii Uniunii Europene care a eșuat în mod tragic din multe puncte de vedere și spun asta în numele unei țări care e țară fondatoare și care, din păcate, știe foarte bine cât de puțin eficient a fost Uniunea Europeană din multe puncte de vedere. Eu nu sunt convinsă că ea reprezintă și că bugetul, bugetul european actual prezintă o plusvaloare reală pentru multe state membre. Cred că am ajuns la limită la capitolul acesta și cred că ar trebui să ne gândim mai degrabă la o programare economică decât la un buget european concentrându-ne pe, sigura, pe securitate și apărare. Și de asta vreau să întreb – ce își propune să facă Uniunea Europeană fără a mai pierde timp în plus cu privire la cheltuielile pentru industria apărării, care, da, aceea este o mare, uh, un, un important actor economic și industrial, și ce intenționează să facă Europe- Uniunea Europeană pentru garantarea securității cetățenilor săi? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fernando Anastasio din Portugalia. Eh, Uh, Voi vorbi în limba portugheză. Domnule președinte, sunt uh, conștient că negocierile privind CFM-ul se desfășoară cu dificultate. Cele 27 de state membre trebuie să prelucreze acum și consecințele Brexitului. Și vorbim aici de sume în valoare de miliarde de euro uh, pentru perioada 2024-2027 și de asemenea trebuie găsite soluții pentru noua agenda de dezvoltare și pentru implementarea acesteia. Trebuie de asemenea să facă față noilor provocări cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană. Sper că se va ajunge totuși la un consens. Pentru că dacă ar fi să existe un conflict acesta ar influența în mod negativ, mai ales programele pe lungă durată și introducerea a noi programe. Cred că ar trebui să abordăm lucrurile cu optimism, pentru că cu discernământ putem să dezvoltăm o politică comună care să fie benefică pentru viitorul tuturor europenilor. Pentru uh, grupul politic al socialiștilor uh, din Parlamentul portughez, uh, vreau să spun că Uh, acest consens ar trebui să fie atins și asta pornind de la punctele cele mai simple asupra cărora poate exista un acord. CFM-ul trebuie să fie unul echilibrat și în ceea ce privește eforturile financiare pe care le fac uh, toate statele membre. 1,06% din VNB și resurse noi, e bine, dacă sunt necesare resurse noi, atunci să se vină cu acestea. Iar ambițiile europene trebuie luate în considerare în ceea ce privește schimbările climatice, dezvoltarea digitală și colaborarea cu alte continente. Politica agricolă comună, de asemenea, nu poate să fie neglijată. Avem așadar nevoie de continuitate și de coerență și, de asemenea, de convergență. Și cred că numai așa putem să continuăm cu unitatea europeană și să ne continuăm liderul de, uh, rol de lider pe care îl avem. Este o sarcină a tuturor europenilor. Mulțumesc, domnule Andrei Berger, Germania. Domnule președinte, mulțumesc. Revin la o imagine pe care ați menționat-o la început. V-ați referit la început că atunci când vine vorba de buget, nu putem să îl dezbrăcăm pe Petru ca să îl îmbrăcăm pe Pavel. Vă dau dreptate, așa este, dar putem să îi dăm Sfântului Petru o cămașă mai strâmtă și cu uh, banii economisiți să oferim și altora. Trebuie să fim eficienți, trebuie să punem mai mulți bani la dispoziție, iar voința politică trebuie să poată să fie implementată. Vorbim de 280 de miliarde de euro, un venit național brut, un procent din venitul național brut foarte important. Avem uh, această lacună pe care a lăsat-o Brexitul de 10-15%, și, bineînțeles, că va trebui să găsim soluții moderate pentru a închide această lacună. Va trebui să ne gândim la reduceri, de asemenea, la diverse uh, transferuri și uh, delegări. Vreau să mă refer și la pactul ecologic. Cu privire la acesta apar foarte multe semne de întrebare. Uh, un miliard de euro uh, distribuiți pe mai mulți ani. Banca Europeană de Investiții este implicată. Trebuie să ne gândim și la distribuția pe uh, bugetul european. 15 miliarde de euro anual. De unde să luăm banii? În Germania, per 0,1% creștere înseamnă 4 miliarde de euro pentru noi și bineînțeles că suntem îngrijorați cum am putea să avem uh, suficienți bani la bugetul național, astfel încât să putem finanța și bugetul european. Așadar, revin la ceea ce spunea doamna Marquez, pentru că a spus că trebuie să ținem cont și de acceptanța cetățenilor. Da, Însă această acceptare a cetățenilor presupune și ca uh, la nivel național să nu avem un deficit bugetar prea mare. De aceea trebuie să stabilim priorități în ceea ce privește sarcinile pe care le avem la nivel european. Trebuie să uh, eficientizăm activitățile de la uh, nivel european. Este un proces de cântărire a lucrurilor și bineînțeles că trebuie stabilite priorități. Trebuie să vedem uh, care va fi procentul din venitul național brut și de asemenea este foarte important să modernizăm modul în care acționează Uniunea Europeană. Este o cale dificilă, dar dacă nu pornim pe acest drum, uh, nu avem nicio șansă. Bineînțeles că trebuie să ne gândim la sistemul uh, de resurse proprii și Bineînțeles că aș putea să Vă mai spun multe lucruri, dar acestea sunt câteva idei pe care doream să le împărtășesc cu dumneavoastră. Um, mi-a plăcut foarte mult uh, imaginea cu Sfântul Petru și Pavel, însă cred că uh, m-am îndepărtat un pic de ea. Gracias, presidente. Hablo en... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba spaniolă. Bugetul Uniunii Europene nu poate să nu țină cont de teritorii sau persoane nu poate să uh, facă diferențe între anumite regiuni și nu poate să ducă la creșterea disparităților. În Spania există un exemplu clar acum. Regiunea din care provin eu, Extremadura, unde mii de agricultori au ajuns pe stradă și au ieșit în stradă pentru a um, protesta pentru prețuri demne și pentru o politică agricolă comună care să îi ajute să își susțină exploatațiile. Ei solicită lucruri cinstite, drepte, vor să poată visa la propriul viitor, un viitor decent și bun. Și noi ar trebui să ajutăm să își îndeplinească visurile. Este nevoie de un uh, plan strategic, de o foaie de parcurs la nivel european, astfel încât lucrurile să nu degenereze. Nu putem să permitem ca cineva să rămână în urmă. Bărbați și femei care în fiecare dimineață se trezesc și se văd nevoit să își abandoneze activitățile. Micile sate uh, se golesc pentru că nu mai au ce să facă acolo oamenii avem nevoie de instrumente, iar un instrument important uh, din uh, politica europeană este acela de prioritizare. Trebuie să facem față provocărilor europene și pentru aceasta este nevoie de creștere, o creștere solidă la nivel european. Vrem să facem investițiile potrivite, astfel încât să depășim conjunctura dificilă care există în acest moment. Este nevoie de dezvoltarea tehnologiei, de inovație, dar nu trebuie să pierdem din vedere niciodată oamenii. Spaniolii au votat uh, într-un număr record la ultimele alegeri europene. Asta înseamnă că interesează Europa, pentru că această participare la alegeri a arătat acest lucru. Așadar, haideți să uh, reîntoarcem acest interes pe care ni l-au arătat cetățenii înapoi la ei, pentru că sunt foarte mulți agricultori care cer multe de la acest buget și au așteptări. Haideți să nu îi decepționăm. Bogdan. Mulțumesc, domnul Bogdan Zoncea. Uh, Thank you. I'll be uh, say on Polish language. Mulțumesc, vor vorbi în limba poloneză. Este vorba despre canalul 18. Pentru mine, Uniunea Europeană este un proiect rațional și numai uh, astfel putem să o susținem în calitate de grup politic ECR. Însă, am uh, constatat câteva fenomene misterioase în ceea ce privește funcționarea Uniunii Europene. Acest proiect european, doamnelor și domnilor, trebuie analizat în permanență și în ceea ce privește cifrele. Și cred că este foarte important să spunem adevărul. Adevărul în ceea ce privește contribu- contribuțiile nete și cei care primesc banii. Pentru că dacă o țară plătește 16 miliarde și spune că este contribuabil net și alte studii arată că beneficiile care uh, derivă din piață sunt de 20 de miliarde, e bine, asta dă de gândit. Și cred că este un mit care ar trebui uh, sfărâmat, ar trebui analizate lucrurile și ar trebui expus adevărul pe tapet. În al doilea rând, dacă sunt abordate multe probleme și asta se dorește, atunci este nevoie și de resursele necesare. Ne propunem noi obiective, avem noi provocări înaintea noastră și apar problemele. Toată lumea spune azi în prezent, oh, nu pot decât să sprijin acest proiect. Se vorbește despre pactul ecologic, despre protecția mediului. Minunat! Toată lumea vrea să respire aer curat, să bea apă curată, să aibă soluri curate. Însă, da, eu înțeleg toate aceste lucruri și le și susțin. În același timp, în Uniunea Europeană se întâmplă și alte lucruri care trebuie studiate. Am adus cu mine un document cu privire la pachetul uh, privind mobilitatea. Și acesta arată cât se poate de clar că dacă acest pachet privind mobilitatea va intra în vigoare, deci în momentul când se va ajunge la aceasta, mii de uh, automobile uh, se vor întoarce goale în țara de origine și 3 milioane de tone de CO2 vor fi emise de către aceste camioane care vor circula goale. Iar firmele respective probabil că se vor adresa Uniunii Europene pentru a beneficia de subvenții, astfel încât să existe o compensare. Nu se poate așa ceva. Mulțumesc, Helos Vitis, Cipru. I will speak in Greek. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în greacă. Ξεκινώ την παρέμβασή μου ευελπιστώντας ότι η προσέγγιση în uh, intervenția mea vreau să atrag atenția asupra faptului că summitul care va avea loc în câteva zile la Bruxelles sper că va duce la un consens cu privire la CFM, astfel încât programele actuale să poată fi continuate. Noul CFM trebuie să fie dotat cu suficiente resurse pentru implementarea obiectivelor ambițioase ale Uniunii Europene și în ceea ce privește schimbarea digitală și ecologică. De asemenea, trebuie să poată face față schimbărilor uh, importante și provocărilor importante din prezent. Îmbunătățirea condițiilor de muncă, durabilitate, um, protecție socială și sisteme de pensii uh, stabile și durabile și, de asemenea, locuri de muncă noi și de calitate de asemenea, o politică migraționistă corespunzătoare, pornind de la solidaritate practică și de la o um, distribuție practică a poverii prevenirea terorismului și siguranță și securitate la nivel intern și extern. Cheltuielile trebuie să fie organizate mai țintit. Ele trebuie să fie în consens cu obiectivele strategice, mai ales cu obiectivele de dezvoltare durabilă, implementarea măsurilor uh, privind uh, schimbările climatice și Uh, trebuie să ne gândim și la viața de zi cu zi, la sporirea standardului de viață al cetățenilor europeni. Deficitul trebuie redus și organismele europene trebuie să își îmbunătățească credibilitatea. Politica agricolă comună și cea de coeziune pe termen lung aduc avantaje Uniunii Europene. De aceea, uh, Trebuie uh, prioritizate politicile din acest domeniu. De asemenea, finanțarea și nivelul de finanțare actual trebuie păstrat și pe viitor, astfel încât um, dezechilibrele și disparitățile să fie eliminate și coeziunea să fie dată în continuare. Diferențele și disparitățile între statele membre trebuie luate în considerare și atunci când se face planificarea bugetară, atât în ceea ce privește politica de coeziune, cât și cea agricolă. Domnul Alvaro Almera, Portugalia. Uh, we have heard a lot of interventions stating... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am auzit foarte multe intervenții care spun că trebuie să păstrăm politica de coeziune și PAC-ul, o altă politică agricolă comună, o altă politică tradițională și în același timp să găsim finanțare pentru noile politici și asta implică în mod necesar un buget mai mare. Susțin aceste opinii și de asemenea împărtășesc preocuparea unora că asta ar putea să însemne și impozite mai mari pentru cetățenii europeni. Asta e un lucru pe care nu-l vrem, pentru că să le spunem europenilor că trebuie să plătească mai multe taxe pentru UE ar fi o, cea mai sigură cale ca ei să respingă proiectul european. Ce vreau să spun este că nu e nevoie de taxe mai mari ca să avem un buget european mai mare. Să nu uităm că aceste noi politici au fost create să facă față unor provocări globale pe care toți trebuie să le uh, Uh, luăm în considerare și nu putem să le evităm. Alegerea este dacă ne ocupăm de ele la nivel european sau la nivel național. Deci alegerea este între 27 de pacte ecologice naționale sau un pact ecologic uh, european. Între 27 de politici uh, de azil și migrație sau o singură politică de azil și migrație la nivel european. Și alegerea e clară, pentru că politicile europene în aceste domenii sunt mult mai eficiente decât cele naționale. Și atunci când creștem bugetul european ca să facem față acestor provocări, asta nu înseamnă că creștem uh, cheltuielile totale la nivel european, ci transferăm cheltuieli care trebuie făcute la nivel național, la nivel european. Deci nu creăm o gaură în bugetele naționale. ci reducem cheltuielile naționale ca să nu trebuiască să crească impozitele pentru a finanța aceste activități la nivel național. Uh, bani mai mulți pentru Uniunea Europeană nu înseamnă neapărat impozite mai mari. Mulțumesc. Domnul uh, Cristian Petri, Germania. Petri, Petri sorry. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Germania, în uh, acordul uh, de coaliție al actualei, uh, al actualului guvern și-a asumat uh, angajamentul de a veni cu contribuții mai mari. Prin Brexit, uh, s-a ajuns uh, oricum la o creștere de 13 în 15 miliarde de euro din partea Germaniei. Se spune însă că nu este suficient și că se dorește mai mult. Bineînțeles că um, Germania va spune, da, este suficient, cum să oferim mai mult? Dar Europa spune că este nevoie totuși de o contribuție și mai mare, pentru că se dorește păstrarea coeziunii nivelului uh, politicii PAC, uh, se dorește consolidarea politicii de apărare, de securitate și asta nu se poate face cu resurse puține. mi Este greu greu de imaginat toate aceste lucruri, pentru că s-a discutat foarte mult despre sinergii, despre cum ar putea lucrurile să funcționeze mai bine și sunt curios cum se oferă descărcarea. Toate aceste lucruri trebuie uh, bine comunicate. Mi-aș dori uh, însă să existe o reciprocitate, pentru că este important să păstrăm uh, în atenția noastră prioritățile. Um, dacă nu finanțăm coeziunea, uh, sunt dezavantaje pentru agricultură și așa mai departe. Deci, trebuie să punem accentul pe prioritățile noastre, să ne gândim la ceea ce a făcut domnul Michel, ceea ce a propus el, care este un pas important, dar nu cred că este ultimul stadiu al discuțiilor. Sunt de părere că va trebui să punem la dispoziție suficienți bani și sunt surprins că se discută, atât, discut atât de mult despre resursele proprii, dar că nu se concretizează nimic, pentru că sunt foarte multe propuneri grozave, dar uh, la modul concret nu se întâmplă nimic. Este aceasta o discuție conform motoului super propuneri, ținem cont de toate astea, dar o facem data viitoare, nu de data asta, că de data asta n-am mai reușit să cădem de acord. Uh, și atunci probabil că va exista pericolul unei subfinanțări sau poate că se va descoperi o posibilitate astfel încât lucrurile să se uh, concretizeze. BCE-ul uh, s-a asigurat că va exista o stabilitate a prețurilor. Uh, BCE-ul a venit cu măsuri uh, corespunzătoare, dar uh, a venit cu un, uh, cu un set de instrumente care să ajute uh, piața financiară a Uniunii Europene. Uh, Andrei. Mulțumesc. Domnul Andrei Costovniac. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Voi interveni în Polona. Discutăm astăzi bugetul Uniunii Europene, cadrul financiar multianual 2021-2027. Și ne concentrăm pe două chestiuni fundamentale. cum să umplem uh, golul uh, adus de Brexit și, în al doilea rând, să uh, limităm cheltuielile bugetare fără să afectăm politicile. Prin urmare, această discuție pe care o avem astăzi aici, aici s-a vorbit de această idee de a discuta despre noi surse bugetare pentru Uniunea Europeană. Înainte de a încerca să limităm cheltuielile pentru anumite politici sau să reducem bugetul pentru anumite domenii de politici, ceea ce ar putea crea probleme și fenomene negative în situația Uniunii Europene. Cred că aici toți suntem de acord cu asta. Deci, înainte de a face asta, ar trebui să ne uităm puțin mai atent la surse, la intrările bugetare. În multe state membre, sunt probleme enorme în ce privește contribuțiile fiscale și în probleme cu modul în care se colectează impozitele. Deci, cred că ar trebui relansată discuția privind cât de adecvat este sistemul fiscal și sistemul de colectare a impozitelor. Nu spun că asta ar rezolva toate lucrurile, dar Poate că ar trebui să se schimbe un pic și mentalitatea și să nu lăsăm totul pe uh, această parte, pe reducerea uh, alocărilor pentru politicile europene. Avem problemele climatice, probleme energetice, toate aceste lucruri sunt probleme generale, nu sunt probleme care sunt numai ale unei țări, să zicem Poloniei, ci a tuturor țărilor, ale tuturor țărilor. Apoi, la fel, în ce privește securitatea, nu e posibil, nu se poate să se lase totul pe umerii NATO. La fel și cu agricultura. Agricultura este, până la urmă, o garanție de siguranță alimentară pentru Uniunea Europeană. Este un element de securitate, pentru că Securitatea este un concept, va, concept vast care include și securitatea alimentară. Mulțumesc uh, reprezentantul Maltei. Mulțumesc, domnule președinte. Din multe intervenții pe care le-am ascultat uh, astăzi, uh, văd că ne concentrăm pe măsurile bugetare care vor fi luate Eh, printre altele și în domeniul eh, securității eh, europene. Și am auzit ceva care mă îngrijorează. Deși s-au exprimat multe probleme, o problemă pare, o chestiune pare să fie comună în toate statele membre. În sensul că fiecare se uită numai la ce poate lua el din bugetul european, de la Uniunea Europeană, dar nu ne gândim și cum putem să continuăm să uh, avem grijă de Uniune ca atare, care ne protejează pe toți și care e pentru toți. Uh, cumva mergem către o abordare uh, one size fits all, aceeași pentru toată lumea, indiferent, ceea ce este greșit. Cu siguranță cred că trebuie să ne uităm și la alte mecanisme care să garanteze mai multă coeziune. Vorbesc de măsuri de coeziune socială și economică, care să le permită țărilor să se dezvolte, țărilor membre să se dezvolte și în același timp să urmeze politicile europene. Și când vorbesc de politicile europene, mă refer la ele pentru că am observat în diferite intervenții că, deși cu toții suntem partea Uniunii Europene, se pare că mentalitatea europenistă nu este cea care prevalează. Prin urmare, cred că trebuie să avem un buget european care să abordeze problema schimbărilor climatice, dar nu numai, pentru că este inutil să rezolvi problema mediului dacă nu te uiți și la aspectele sociale și economice. Deci toate aceste lucruri nu se pot separa, ele ar trebui să meargă împreună și ar trebui rezolvate împreună. De asemenea, lupta cu crima organizată. Uh, ar trebui să vedem cum putem, prin uh, măsuri bugetare, uh, putem, de asemenea, să facem față migrației ilegale, criminalității, traficului de ființe umane și de asemenea trebuie să abordăm bugetul european ca un, mijloc, ca un mijloc de rezolvare a restricțiilor individuale în sensul că uh, trebuie depășite limitele naționale. Trebuie să creăm un buget care să dea mai multă putere oamenilor și ei să dea mai multă putere Europei și nu invers. Mulțumesc, uh, spune președintele. Am încheiat aici lista de intervenții, deci uh, acum trecem din nou la copreședintele, domnul Matelian, care dăm cuvântul să încheie. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în limba croată, dar voi vorbi succint. Vreau să vă mulțumesc pentru această cooperare și pentru excelenta organizare a săptămânii parlamentare și a ședinței de astăzi. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru dezbaterile foarte interesante uh, care au avut loc astăzi aici. Au fost prezentate argumente pertinente și puncte de vedere foarte diferite, uneori chiar contradictorii, dar uh, asta uh, este un semn pur și simplu al diversității care caracterizează Uniunea Europeană. Avem totuși, cred, un, o modalitate operațională comună, dar avem și foarte multe diferențe. Și ceea ce ne unește este faptul că obiectivele prezentate în comunicarea Uh, Comisiei Europene și în orientările programului de lucru al Comisiei și, bineînțeles, în propunerile Parlamentului European. Deci, uh, elementele, uh, care, elementele de unitate sunt cele care au dat dovadă de, un mare, de o mare ambiție și de o dorință de a ne adopta, a adapta noi situații. Deci, confirm că eu cred că e important să ajungem la un consens pe priorități, privind prioritățile noastre comune. Tocmai uh, am încheiat această dezbatere, dezbatere care a fost dominată de două subiecte. Pe de o parte, uh, vechile politici față de noile, tradiționale, să zicem așa, față de noile domenii de politici. Uh, printre cele noi, pactul ecologic, eu fiind din Croația, țara unde turismul reprezintă o cotă extrem de importantă a produsului intern brut, Evident, uh, protecția mediului și toate aceste politici legate de biodiversitate ne interesează în mod direct și extrem de mult. Mediul uh, reprezintă un mare atu pentru noi, alături de, de, de capabilitățile poporului nostru și protecția mediului este un lucru extrem de important, după părerea mea. Uniunea Europeană, de asemenea, are o frontieră externă foarte lungă și, evident, cetățenii europeni doresc să se crească securitatea în Uniunii Europene și, de asemenea, Uniunea totuși se joace un rol important și în uh, eforturile de ajutor internațional. Și, în acest context, avem, evident, criza migrației, uh, care se manifestă la uh, frontierele noastre de ani de acum, la fel, schimbările date de schimbările digitale, nevoia de investiții în cercetare și știință sunt alte lucruri care contează și pentru viitor, dar și pentru prezent, pentru că fără digitalizare, fără aceste noi tehnologii, nu vom putea să asigurăm progresul economic uh, necesar și creșterea economică și nu vom mai fi uh, competitivi. Aceste noi politici ar trebui să permită Uniunii Europene să progreseze și să uh, își atingă obiectivele în deceniile următoare. De acest lucru cetățenii sunt conștienți. De asemenea, suntem conștienți de faptul că uh, chiar dacă fundamentele Uniunii Europene sunt solide, eforturile de care uh, acestea depind, nu dau întotdeauna rezultatele scontate. Avem uh, politici tradiționale, sigur, care sunt foarte importante, Uh, pentru cetățenii europeni. De exemplu, cetățenii croați încep să înțeleagă deja de câțiva ani încoace importanța politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Pentru că atunci când vorbim de politică de coeziune, vorbim evident de fonduri europene. Iar astăzi, fondurile europene sunt unul dintre instrumentele cele mai vizibile de care pot să profite cetățenii europeni. Și trebuie să continuăm să mizăm pe aceste fonduri europene trebuie respectat uh, totuși un echilibru între vechile și noile uh, domenii de politici și să nu ignorăm faptul că după plecarea unui uh, stat membru, deci după Brexit, bugetul trebuie să fie mai eficace și mai flexibil. Noile perspective financiare necesită, după părerea mea, un nou pact, un nou acord și o nouă înțelegere și pentru că altfel riscăm să perturbăm implementarea, realizarea acestor politici și nu pot decât să sper că uh, ședința Consiliului Summitul de, de joi va aduce rezultatele necesare. Bun, nu ne așteptăm la vreun miracol, dar totuși trebuie să facem progrese și dacă vom reuși să facem progrese, după cum știți, Croația este gata să coopereze în continuare intens cu Parlamentul European. Domnule președinte, a fost uh, o onoare pentru mine să co-prezidez această discuție cu noastră, dragi colegi, și aș vrea să vă ofer și o informație tehnică înainte de a încheia reuniunea. Recepția uh, dedicată săptămânii parlamentare europene uh, va fi urmată de un cocktail și va avea loc la 19 și 15 uh, la Muzeul Casa Istoriei Europene. Ușierii ne vor ghida. Vă rog să luați toate lucrurile din sală, să nu lăsați nimic în sală. Am senzația că sunt ca un fel de profesor care vorbește elevilor, vă rog să mă scuzați. Vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă și să sperăm că și restul uh, săptămânii va fi interesant. Vă mulțumesc, o seară bună!